colleagues. Dragi colegi, cred că putem începe reuniunea și voi vorbi limba mea maternă. Dragi colegi, bun venit la o nouă reuniune a Comisiei noastre pentru Agricultură. Iată, începem imediat cu ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi, dacă nu sunt obiecții, considerăm că ea este adoptată așa cum este. Reuniunea de astăzi, ca de obicei, este transmisă pe internet și am reușit încă o dată să adăugăm o limbă la uh, regimul nostru de limbi uh, interpretate. Astăzi avem franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă, poloneză, română și bulgară. Deci, iată, opt limbi prezente. Am să-i uh, rog în acest context și pe vorbitor să nu citească uh, 100% de pe hârtie pentru că este mai dificil pentru interpreți decât atunci când uh, intervenția este una liberă. Acum, punctul 3 de pe ordinea noastră de zi și aici ajungem la regulamentul 1305, bară 2013. Este vorba de uh, dezvoltarea rurală și aici Comisia a venit cu o propunere de cum s-ar putea, ținându-se cont de situația actuală și de epidemia de COVID-19, să se ia măsuri de criză care, pe care apoi statele membre să le poată transmite mai uh, departe către sectorul agricol, către um, agricultori și așa mai departe. Deci să poată face, să le, dea, să le poată aloca fonduri suplimentare. Comisarul ne-a uh, comunicat în aprilie că dorește, că, că avea o astfel de intenție și iată, a venit repede cu o propunere și această propunere explică, în principiu, ca un, 1% din bugetul de dezvoltare rurală poate fi pus la dispoziție, 1% din întregul program de dezvoltare rurală ar urma să fie folosit printr-o măsură de urgență. E vorba de până la 5.000 de euro per exploatație, respectiv până la 50.000 de euro pentru exploatațiile uh, care și procesează. Um, comisia prevede un final al acestor măsuri de urgență în 31 decembrie 2020. Urez bun venit alături uh, de noi vicedirectorului uh, general Mihail Dumitru, prezent prin videoconferință. Dumnealui ne va prezenta propunerea comisiei, iar apoi vom avea uh, o rundă de întrebări din partea coordonatorilor, iar apoi vom mai da posibilitatea a 12 colegi să uh, Uh, se exprime sau să pună o întrebări timp de un minut. Domnule Dumitru, aveți cuvântul. Can you hear me? Mă auziți? Da, vă auzim și vă vedem. Mulțumesc. Bună ziua, stimați eurodeputați. Iată, au trecut aproape trei luni de la începutul pandemiei COVID-19 și uh, virusul este încet, încet controlat în uh, Uniunea Europeană uh, cu semne de progres spre ieșirea din criza um, sanitară. Acum trebuie să ne gândim la consecințele economice. După cum știți, agricultorii au fost, și agricultura și economia rurală au fost foarte grav afectate de criză. Comisia a prevăzut un pachet de intervenție pentru a face față acestei crize. Permiteți-mi uh, să reamintesc pe scurt câteva dintre cele mai importante elemente ale legate de agricultură și economia rurală. Și voi aminti aici flexibilitatea introdusă din două, prin două Um, modificări succesive ale regulamentului de intervenție care au introdus flexibilitatea în programe modificate și pentru dezvoltarea rurală și pentru economia rurală este foarte importantă posibilitatea oferită în cadrul instrumentelor financiare de a se oferi capital uh, um, pentru cheltuieli de funcționare, nu pentru investiții. Există și posibilitatea de a oferi mai mult, um, avansuri mai mari uh, pentru măsuri, pentru terenuri și animale. De asemenea, multă flexibilitate în ceea ce privește controlele pe câmp, controlele ex post, controlele la fața locului și, de asemenea, uh, o amânare în punerea în aplicare a proiectelor acum când distanțarea socială și mobilitate uh, este introdusă și mobilitatea este limitată în statele membre. Există un cadru temporar pentru ajutoarele de stat în țările care oferă ajutoare de stat de până la 100.000 de euro pe uh, fermă și până la 800.000 pentru IMM-uri. Comisia a încurajat statele membre și a trimis scrisori ministrilor în acest sens să mobilizeze fonduri existente și angajate în cadrul programului de dezvoltare rurală și să reorienteze spre măsuri pentru criza sanitară. Uh, dar uh, circumstanțele deosebite necesită acțiuni uh, curajoase. Am ascultat sugestiile dumneavoastră ale statele membrilor, ale actorilor interesați și Comisia a propus pe 17 aprilie, în cadrul ultimului pachet de măsuri din cadrul PAC-ului, să creeze un, un, o nouă măsură temporară de urgență sprijinită de BEI pentru statele membre și pentru regiuni, pentru a face față problemelor de lichidități și pentru a permite continuarea activităților fermierilor și a IMM-urilor producătoare de produse agricole. Aceste măsuri vor permite statelor membre să ofere o sumă paușală beneficiarilor deosebit de afectați de criza COVID-19. Deci aceasta trebuie să fie o măsură simplă. Comisia a propus uh, o sumă paușală uh, um, în cadrul dezvoltării rurale care poate să devină disponibilă rapid și um, debursată rapid. Suma respectivă va fi plătită beneficiarilor selectați înainte de sfârșitul anului. Termenul reflectă faptul că măsura este una în urgență. E nevoie de sprijin acum pentru a depăși perioada de criză. Statele membre trebuie să mobilizeze fonduri rapid și să ofere, ofere astfel un ajutor rapid fermierilor și membrilor respective. Se respectă astfel și termenul pentru ajutorul de stat temporar, care este tot la sfârșitul anului. Propunerea prevede o sumă maximă de sprijin de 5.000 de euro pentru fiecare fermă și 15.000 de euro pentru fiecare IMM care procesează sau vând, vinde produse agricole. Um, aceste sume um, uh, au fost stabilite având în vedere numărul mare al beneficiarilor potențiali și, având în, și uh, nu uităm că suntem în ultima perioadă a um, cadrului financiar multianual 2014-2020. Uh, în plus, acest sprijin este o alternativă sau este suplimentară față de ajutorul de minimis pentru sectorul agricol, care a fost deja adoptat de comisie în cadrul temporar pentru ajutoarele de stat. Noile măsuri au fost prevăzute pentru a oferi flexibilitate mare statelor membre și regiunilor pentru a ținti eh, punerea în aplicare. De exemplu, eh, pot fi vizate doar anumite categorii de beneficiari sau anumite sectoare care sunt cele mai afectate de criză. Acestea vor fi de, uh, definite uh, în cadrul fiecărui program de dezvoltare rurală pe baza unor criterii uh, nediscriminatorii și în funcție de nevoile statului respectiv sau a regiunii respective. Statele membre și regiunile trebuie să consulte Comitetul de Monitorizare când introdusă măsura în program și Comisia va verifica criteriile propuse pentru a compensa agricultorii în momentul în care adoptă modificările la programele de dezvoltare rurală. Se va face diferențiere în funcție de beneficiari și sectoare, având în vedere de afectarea de criză. Beneficiarii care primesc sprijin nu vor trebui să justifice utilizarea fondurilor având în vedere că sumele paușale nu se bazează pe um, facturi. Deci, uh, sumele pot fi folosite ca lichidități pentru a acoperi orice nevoi financiare pe care le-ar avea. Sumele sunt eligibile înainte de depunerea modificărilor la programele de dezvoltare rurală și uh, oricând de când a început uh, pandemia. Și data inițiale sau uh, de la care se acceptă solicitări uh, a fost, este 1 februarie 2020. Sprijinul public total pentru măsuri, având în vedere cofinanțarea națională, va fi deci mai ridicat. Uh, plafonul a fost stabilit pentru a asigura o finanțare adecvată, fără a pune în pericol alte măsuri și obiective ale programelor de dezvoltare rurală ca să se asigure că se va putea permite ieșirea din criză. Trebuie să păstrăm suficiente măsuri uh, pentru a mobiliza investițiile uh, în sectoare cum ar fi energiile regenerabile, uh, turismul la fermă, economia verde și așa mai departe. Majoritatea statelor membre încă au uh, sume nefolosite pentru a folosi uh, un, cel 1% mm, care este disponibil conform noii măsuri. Procentul mai mare nu ar garanta, un, sau un procent mai mare nu ar garanta egalitatea între statele membre, pentru că unele statele membre sau regiuni nu ar avea oricum mai mulți bani de cheltuit. Și ar apări și, apărea și probleme de competiție între statele membre și regiuni. Statele membre și regiuni vor trebui să includă măsura în programele de dezvoltare rurală prin notificarea acestor programe și serviciile Comisiei deja s-au angajat și au luat măsurile necesare pentru a adopta aceste modificări la program. Deci, în încheiere, noua măsură reprezintă o reacție concretă și eficientă a Comisiei la apelul uh, pentru a se activa instrumente excepționale puteți spune că nu este genul de sprijin pe care îl oferim de obicei în cadrul dezvoltării rurale, dar am avut în vedere că această criză este excepțională, am prevăzut și soluții excepționale. Considerăm că acesta trebuie să fie uh, o soluție de urgență și noul tip de sprijin trebuie să ajungă la beneficiar cât se poate de repede. Deci s-a cerut Uniunii Europene să reacționeze imediat pentru a oferi lichidități beneficiarilor acum. De aceea contăm pe sprijinul colegiuitorilor pentru a discuta această propunere și a lua deci- rapid o decizie dacă dorim ca obiectivul noi inițiative să fie atins. Vă asigur că Comisia va face tot ce va sta în putere pentru ca Uniunea Europeană să-și sprijine pe fermieri în aceste momente dificile. Și vom, trata, eh, vom aborda aceste modificări eh, sau le vom face, vom face aceste modificări cât mai rapid. Comisia a pregătit deja un document cu întrebări și răspunsuri pe care vi-l vom comunica după dezbaterea de azi. Și în acesta veți găsi poate răspunsuri la eh, întrebări suplimentare ale dumneavoastră, dar vă voi asculta acum cu interes întrebările și comentariile și voi reacționa după aceea dacă mi se oferă posibilitatea. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Dimitru. Mulțumim foarte mult, domnule Dumitru, pentru prezentarea acestei uh, propuneri de modificare a regulamentului. Trecem acum la runda de întrebări din partea coordonatorilor. Începem cu Herbert Dorfman. Am să vă rog ca pe lângă întrebări de conținut să uh, răspundeți și dacă, la întrebarea dacă uh, sunteți de acord cu procedura accelerată, regula 163. Vă rog, domnule Dorfman. Mulțumesc. Această propunere a comisiei nu îmi declanșează valuri și valuri de entuziasm. E vorba de propuneri și măsuri prin care se creează flexibilitate. Am văzut asta și în săptămânile trecute și Apoi ni se spune că flexibilitatea este ajutorul în aceste vremuri, ceea ce este absurd. Pentru că regiunile și statele care și-au făcut treaba în ultimii cinci ani, pur și simplu nu mai au uh, bani nici în planurile de dezvoltare dural, um, durabilă, nici, uh, dezvoltare rurală, nici în celelalte. Iar cei care nu și-au făcut programele și, investi- și nu au făcut investițiile, uh, primesc acum prin uh, măsuri de așa zisă flexibilizare, uh, așa zise uh, ajutoare COVID. Cred că dacă avem această propunere, nu trebuie să o blocăm, trebuie să ne întrebăm dacă 1% se justifică sau dacă, poate dacă facem calculul, nu ies niște uh, Uh, sume destul de ridicole și poate că putem da mai mult uh, spațiu de manevră regiunilor. Ce mi se pare mie uh, negativ este că este eliminat, că este limitat, că sunt limitate aceste măsuri pentru anul 2020. Um, bun, având în vedere că este așa, însă putem să avem o procedură urgentă, accelerată. Mulțumesc, Paulo de Castro. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc comisiei, domnului director, director Dumitru. Condițiile în care, situația în care se află sectorul agroalimentar uh, sunt dificile, de aceea e nevoie de intervenții în urgență. În numele grupului SCD, amintesc disponibilitatea noastră să acceptăm o procedură în urgență. Doresc să subliniez însă, subliniez însă un lucru, așa cum a făcut-o și colegul Dorfman. E nevoie de mai multă flexibilitate um, oferite statelor membre și regiunilor, pentru că limitarea la 1% ar însemna sume foarte mici, ridicole aproape. Eu cred că ar fi nevoie să mergem cel puțin la 2%, de, nu mai puțin de 2% din suma globală din uh, planurile de dezvoltare rurală. De aceea sunt de acord că măsura Uh, pe, oferă un ajutor uh, pentru lichiditatea întreprinderilor și poate să ofere un sprijin real agricultorilor care au nevoie de lichidități în acest uh, moment. Deci, mergeți înainte cu procedura urgentă, dar numai puțin de 2%. Mulțumesc! Vielen Dank, Ulrike Müller. Mulțumesc, Ulrike, Ulrike Müller. Mulțumesc, domnule președinte, și noi cei de la Renew salutăm această propunere de regulament din partea Comisiei. Am și solicitat uh, sprijin pentru agricultorii noștri, însă e dificil pentru că nu sunt fonduri suplimentare, sunt bani care există deja, dar bineînțeles și uh, plata anticipată a unor fonduri poate ajuta. 650 de milioane nu este o sumă extraordinară ținând cont de amploarea crizei și îi sprijin pe antevorbitorii mei uh, și grupul meu cere în mod clar uh, mai mult de 1% din fonduri. Am dorit și noi să avem 2%. În principiu, există o majoritate pentru procedura de urgență. În rândul grupului meu, însă, s-au ridicat o serie de întrebări în ceea ce privește mijloacele pentru lider. Nu știu în ce măsură în statele membre aceste fonduri au fost deja uh, cheltuite sau mai există o marjă de manevră. Colegii mei vor mai spune câte ceva despre asta mai târziu. Din partea noastră putem sprijini această uh, propunere. Mulțumesc! Mulțumesc! Ivan David acum. Uh, the Commission was due to present this proposal. Comisia trebuia să propună această să facă această propunere acum 2 ani, spune vorbitorul, fără imagine. Din păcate, fără imagine nu se poate interpreta. It's very uh, late now uh, and uh, it's desperately short. the money will be able to be paid for the farmers only after the legislative process. That is sometimes in autumn or winter. However, farmers now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 Președinte, voi continua în engleză. Uh, mai întâi, grupul uh, meu politic uh, dorește să-i sprijine pe agricultori printr-o procedură rapidă. Acum, haideți să discutăm mai târziu de procedura exactă, dar, în general, dorim să um, o facem. Poate pot să încep de unde a lăsat colegul Dorfman. Poate al doilea pilon nu este uh, um, de unde ar trebui să luăm acești bani. Intențiile celui de-al doilea uh, pilon uh, este să financeze zonele rurale, dar și pentru să financeze programe ecologice și a transforma acum bani de la programele ecologice la criza COVID-19 nu este, după părerea noastră, cea mai bună cale de urmat. O întrebare adresată domnului Dumitru. De ce nu propună comisie să folosim uh, rezerva de criză. Pentru că pentru asta există. Avem o rezervă de criză, așa că trebuie să o folosim într-o perioadă de criză. Și această rezervă de criză ar lua banii din la primul pilon, care Uh, este o sumă 100% finanțată de statele europene și nu necesită cofinanțare de la statele membre. Țările mai bogate nu avea, vor avea o problemă să cofinanțeze aceste măsuri din al doilea pilon, însă alte țări ar putea să aibă astfel de probleme. S-au menționat deja diferențele în banii neutilizați. Unele state care și-au făcut treaba vor avea mai puține posibilități să uh, folosească acest program. Deci aceasta e întrebarea mea concretă. O altă întrebare este legată de faptul că multe IMM-uri, firme primesc deja finanțări din altă parte, mai ales de la stat. Și în încheierea intervenției aș spune că aș dori să aplicăm uh, regula 52.2, procedura rapidă, care ne permite măcar nouă în comisie, prin intermediul coordonatorii și unei majorități a coordonatorilor, să lansăm măcar puține amendamente pentru a îmbunătăți propunerea comisiei, chiar dacă cu toții dorim să-i sprijinim pe fermieri, s-ar putea să avem totuși propuneri de modificări ale acestei propuneri. Mulțumesc! Ähm, äh, Mulțumesc, vă atrag însă atenția că este posibil și sub regula 163 să se facă modificări. Îl pot informa pe colegul Weitz că am discutat deja despre cofinanțare în aprilie și în al doilea pilon se poate cofinanța la nivel european în proporție de 100%. Am permis asta în mod excepțional. Domnul Cuciumiuc. Dziękuję bardzo panie, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, domnule director general. Dacă îmi permiteți, aș dori să spun că în numele grupului politic ECR suntem de acord cu această procedură accelerată. Cred că ar trebui să facem tot ceea ce ne stă în puteri pentru a ne asigura că agricultorii europeni se vor, se vor fi sprijiniți din punct de vedere financiar cât mai repede posibil. În al doilea rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că ați făcut această propunere atât de simplă. Uh, sunt sume forfetare care nu trebuie să fie uh, defalcate în cele mai mici uh, detalii, nu trebuie justificate până la ultimul cent. Este o simplificare pe care o salutăm. În al doilea rând, o altă observație. Nu doar agricultorii ar trebui să se bucure de acest, de, de acest sprijin, dar și serviciile um, cu caracter agroturistic, un alt sector care a avut foarte mult de suferit uh, de pe urma acestei uh, crize. Înțeleg, desigur, că trebuie să există o relație între o necesitate adev- adevărată și uh, plata acestor, uh, acestor uh, bani. Sunt de acord și cu cele spuse de domnul De Castro, ar trebui să ajungem până la 2% și este evident că în al doilea pilon ar exista mijloace mai extinse, însă mă tem că anumite măsuri din al doilea pilon nu vor putea fi uh, implementate, ceea ce aduce după sine întârzieri și poate duce chiar și la renunțarea anumitor proiecte finanțate din uh, pilonul 2. Tocmai de aceea am avea nevoie de uh, fonduri suplimentare și susțin uh, sporirea acestor uh, fonduri până la 2%. Și o prelungire a perioadei în care pot fi accesate aceste fonduri până 31 decembrie 2021. Însă plățile vor putea fi efectuate abia în, în cel de-al patrulea trimestru, abia în decembrie 2020. Deci calendarul este prea strâns, poate ar trebui să extindem uh, termenele limită. Mulțumesc! Are cuvântul acum ultimul dintre coordonatori, domnul Flanagan. Bună ziua! Da, vă putem vedea și auzi. Vă rog să luați cuvântul. Vă mulțumesc pentru că ați uh, organizat această reuniune în aceste condiții atât de dificile. Comisia Agri, în mod evident, trebuie să facă ceva pentru comunitatea agricultorilor, pentru fermieri în această perioadă atât de dificilă, însă nu prea dispunem de mulți bani cu care să-i ajutăm. O Domnul Dorfman a spus un lucru foarte interesant. Adică dacă nu ți-ai cheltuit uh, banii, dacă nu te-ai, nu te-ai chivernisit prea bine în ultima perioadă, acum vei fi uh, recompensat, pentru că acum se găsesc bani. Din câte știu eu, uh, în Irlanda cuferele sunt cam golite. Aș putea să fiu populist, să spun că este o rușine, că ar trebui să existe mai mulți bani, dar Realitatea este că nu avem mai mulți uh, bani pentru că am pus în jur de un 1% din venitul național brut într-un cufăr și nu poți să scoți din cufărul respectiv mai mult decât ai uh, pus în el, decât dacă ești eventual un magician. Deci, din păcate, nu prea dispunem de mai mulți bani pentru a ajuta pe agricultori. Este mare păcat, dar aceasta este uh, realitatea. Din, um, pers- din, din perspectiva Irlandei pot să vă spun că um, aceasta este realitatea, este o, este o realitate dură cu care trebuie să ne confruntăm acum. Mulțumesc foarte mult. Dăm acum cuvântul uh, domnului Dumitru pentru o primă rundă de răspunsuri. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor uh, eurodeputaților care au luat cuvântul. Uh, aș dori să vă să mulțumesc celor care sunt de acord cu această discuție, care s-au pronunțat pentru a accepta o procedură urgentă, pentru că dacă ne dorim să fim eficace, să oferim rezultate, să oferim fonduri lichide uh, agricultorilor, exploatațiilor agricole din Europa, trebuie să acționăm rapid. Au fost exprimate anumite critici, anumite observații vis-a-vis -vis de propunerea noastră. Recunosc că acestea sunt justificate, însă, după cum vă explicasem, ne dorim un, o măsură cu caracter excepțional, uh, temporară și limitată din punctul de vedere al timpului în care se va de- desfășura. De asemenea, dorim să tratăm în mod egal statele membre. Sunt de acord că anumite state membre s-au descurcat foarte bine și au implementat foarte bine obiectivele, drept urmare au la dispoziție mai, mai puțin bani. Tocmai de aceea am propus existența unui, unui procent care să reflecte uh, Um, aceste diferențe între statele membre, pentru că majoritatea statelor membre și majoritatea regiunilor considerăm că încă pot mobiliza până la 1%. Desigur, dacă dorim să obținem uh, rezultate rapide, avem nevoie de o măsură simplă, nu extrem de birocratică, tocmai pentru că aceste fonduri lichide să uh, ajungă acolo unde trebuie cât mai repede posibil. Acesta a fost uh, scopul uh, pentru care am propus o măsură atât de simplă. Am notat cele spuse de domnul Weitz mm, și anume, de ce să nu mobilizăm criza pentru situațiile de urgență? În primul rând, s-a discutat acest lucru la Comagri, dar și la ultima în videoconferința de săptămâna trecută cu miniștrii de resort și foarte puțin state membre s-au pronunțat pentru mobilizarea acestei uh, rezerve pentru situațiile de criză. Știți că această rezervă se ridică undeva la 470 um, de milioane de euro și dacă am uh, folosit Uh, am, am folosit doar 1% din, din uh, FEDER, am putea mobiliza dublul acestei sume din uh, rezerva pentru situațiile de criză. Și această criză a fost, uh, a fost creată de reducerea plăților directe efectuate pentru agricultori. Tocmai de aceea este atât de dificil să mobilizăm această rezervă pentru situații de criză și apoi să redistribuim, uh, redistribuim, redistribuim fondurile astfel mobilizate. Prin această măsură specială și cu caracter excepțional putem uh, furniza uh, asistența lichidă necesară, după cum am spus, uh, va fi limitată în timp, dar va fi utilă pentru a furniza uh, ajutorul uh, necesar și ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a discuta, dezbate și adopta cât mai repede această măsură. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Avem acum o rundă suplimentară de uh, vorbitori. Primul este domnul Zoido. Como hemos venido manteniendo en Mulțumesc, domnule președinte. Sumele aprobate de comisie sunt foarte mici. Avem nevoie de mai, multe, mai mult sprijin pentru agricultorii noștri. Dar mi se pare fa pozitiv faptul că se activează instrumentele disponibile prin regulament, modificarea regulamentului despre care discutăm astăzi. Dar uh, Trebuie să fim mai ambițioși când vine vorba de uh, modul în care se va folosi această măsură. Trebuie să fie mai mult decât 1% prevăzut și unele regiuni cer până la 4%. Comisia cred că trebuie să fie conștientă de faptul că tot ceea ce ne permite să ne apropiem de 2%, să se depășim 2%, este insuficient. Sper, deci, că veți ajusta măsurile la nevoile reale ale agricultorilor. Mulțumesc! Vielen Dank. Ähm, Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Alieva Veli.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 sprijin intervențiile care au solicitat o creștere a fondurilor până la 2% pentru a ajuta uh, mai mult acest sector. Sprijinul pentru agricultori trebuie să fie suficient. Oui, bonjour monsieur, bonjour monsieur le président, j'avais pas très bien entendu si c'est Doamna Sander, mulțumesc, domnule președinte. N-am auzit foarte bine dacă mie mi-ați dat cuvântul, dar sunt convins că, convinsă că mă întrerupeți dacă nu este cazul. Această propunere îmi ridică semne de întrebare, deoarece riscă să introducă o serie de distorsiuni de concurență ale concurenței între agricultori și între state membre. Îi va recompensa pe cei care au un al doilea pilon mai puternic sau pe cei care nu și-au uh, făcut uh, proiectele și nu și-au cheltuit fondurile la timp. De asemenea, uh, îmi pun întrebări referitor la caracterul comun al politicii agricole comune, atâta timp cât nu există criterii comune de eligibilitate. Însă, este un ajutor pentru agricultori și deci vom sprijini această măsură, în același timp solicitând Comisiei să ne propună măsuri suplimentare în ceea ce privește flexibilitatea și mai ales bugetul pentru 2021. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Aguilera are cuvântul acum. Sí, buenas tardes, presidente. Eh, yo quisiera... Bună ziua, domnule președinte. Aș dori să pornesc de unde a lăsat-o doamna Sander. Cred că atitudinea Comisiei și a Comisarului pentru Agricultură nu este cea potrivită în acest moment de criză. A nu injecta sume noi mi se pare complet inadecvat. De aceea sunt de acord cu doamna Sander. Cerem măsuri suplimentare. Ar fi putut de asemenea să se gândească la fondul de criză. Ați spus că sunt mai puțin bani, dar nu e așa, pentru că la al doilea pilon depinde ce au făcut țările cu banii din al doilea pilon. Așa cum a explicat și doamna Sander. Până la urmă, bineînțeles, Aceste ajutoare sunt singurele care ne sunt propuse și uh, trebuie să crească măcar procentul. Spania a crescut până la 4%, dar dacă nu se poate, măcar 2%, așa cum a cerut domnul coordonator Paulo de Castro. Și să nu uităm și termenele, pentru că ne aflăm într-o situație de urgență uh, trebuie să se ofere rapid sumele pentru ca ajutorul să fie eficient, dar să crească de la 1 la măcar 2%. Și sumele și termenul de sfârșitul anului s-ar putea să nu fie ușor atins. Mulțumesc. Vielen Dank. Als nächstes... Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Tolere. Can go ahead. Yep. Ah, c'est à moi. J'avais pas entendu. Îmi cer scuze, spune doamna Tolere, nu auzisem că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc. În uh, propunerile comisiei sunt elemente pozitive și negative. Încep cu pozitivul. În ceea ce privește nevoile agricultorilor uh, noștri, E pozitiv să avem o măsură care să pună la dispoziție fonduri imediat. Este important să facem acest lucru. Și trebuie făcut cu o forță suficientă, deci mai degrabă 2%, cum au spus colegii. Știm că um, suntem deja în 20 mai, până să se pună totul în aplicare, va fi greu să se respecte 31 decembrie. Și apoi mă gândesc și la toate statele membre care au alocat deja toate fondurile, au început, le-au folosit toate fondurile. De asemenea, uh, flexibilitatea procentajului din programul LIDER. Cred că ar trebui să se creeze o derogare pentru procentul prevăzut pentru uh, protecția lider în mod excepțional, tocmai pentru a-i ajuta pe agricultori care au nevoie de aceste fonduri în 2020. Uh, Partea negativă a uh, acestor măsuri este că nu sunt fonduri proaspete, ne descurcăm cu ce e în cadrul PAC și a fondurilor de dezvoltare rurală. Conexiunea doamnei Toleresa s-a întrerupt, nu o mai auzim. Deci, da, putem sprijini procedura de urgență, însă nu ne uitați în planul de uh, relansare. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Aguilar. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Sunt de acord cu procedura în urgență. Așa cum au spus și alți colegi înaintea mea, Măsura propusă uh, ar trebui să fie prevăzut din fonduri suplimentare, însă uh, Comisia se limitează să redistribuie sume care există deja din al doilea plinun. Și banii care și-au cheltuit banii nu mai au de unde să... Uh, nu mai pot să o facă. Sunt țări care și-au respectat obligațiile și-au făcut treaba în cadrul pilonului 2. De aceea se, se realizează o concurență injustă între state și asta mi se pare inadmisibil. Nu cred că acesta este nivelul ambiției pe care îl cerem Uniunii Europene pentru a face față crizei. Și aș dori, așa cum au propus antevorbitorii mei, ca Comisia să prevadă o sumă mult mai mare pentru a nu uh, penaliza țările care și-au făcut treaba deja și care acum nu mai pot profita de această măsură. Deci, insist, trebuie să crească procentul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Giarusso, acum. Osta de la Comisiune, președinte, corect. Este foarte bine că această comi- că comisia a venit cu această propunere de a aloca fonduri între exploatațiilor de mici dimensiuni care sunt afectate de această uh, criză. Acest fond reprezintă o soluție, el trebuie să fie implementat însă de statele mem- uh, membre prin intermediul propriilor regiuni care cunosc uh, cel mai bine beneficiarii beneficiarii ultime ale acestor fonduri. Trebuie să lucrăm cu toată seriozitatea, să stabilim criterii obiective care să nu uh, discrimineze sau să aibă un caracter uh, clientelar. Deci criteriile de, se- de selecționare a beneficiarilor trebuie să fie obligatorii și transparente și nu să aibă un caracter facultativ, așa cum uh, se face prin această propunere nu cred că ar trebui să ne limităm la 1%, ci la cel puțin 2%, pentru că această criză este extrem de gravă și doar dacă o tratăm cu toată seriozitatea vom putea să ne redresăm. Mulțumesc! Mulțumesc! care cuvântul acum domnul Rusan. Uh, thank you very much, uh, Chair. Thank you very much also for the Deputy Director Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului vicedirector general pentru prezentarea propunerii. Ar fi foarte util, într-adevăr, să primim o, un rezumat înscris al sumelor disponibile pentru această măsură pentru fiecare stat membru. Aș uh, reitera și solicitarea noastră pentru sprijin, uh, inclusiv pentru sectorul florilor. Se poate de asemenea deschide uh, spațiul de depozitare pentru carnea de vițel. Sper că există um, progrese în acest sens. La final, câteva îngrijorări pe care aș dori să vi le comunic. Astăzi vorbim despre 5.000 de euro sprijin pe fermier. Uh, însă în același timp se prezintă planuri de a se scoate um, suprafețe din producție pentru a se uh, planta 3 miliarde de copaci. A gestiona o criză nu înseamnă numai a da niște bani. Pentru a, recupera de pe urma, a ne recupera de pe urma acestei crize, trebuie să asigurăm stabilitate, astfel încât toată lumea să se poată pune pe picioare. Solicit comisiei să țină cont de asta. Trebuie să discutăm în mod uh, aprofundat propunerile comisiei. Trebuie să analizăm viabilitatea fermelor și competitivitatea producției alimentare în Europa. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Rusen. Urmează domnul Ademov. Kolik Адемов. Благодаря, господин председател. Надяваме се, че се чуваме. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că toată lumea mă aude bine. Mă bucură această propunere de regulament. Însă doresc să subliniez că a limita sprijinul la 1% riscă să facă ca această măsură să fie insuficientă și ineficace, pentru ca această măsură să fie uh, văzută ca un real ajutor în această perioadă dificilă, ar trebui să fie um, o măsură cu fonduri uh, mai multe. Cred că ar trebui să fie vorba de cel puțin 2%. Îi sprijin și pe colegii care au semnalat nevoia de măsuri suplimentare în cadrul regulamentului pentru a uh, ne asigura că există criterii obiective. Sprijin de asemenea și um, ideea măs uh, măsurii de urgență. Mulțumesc, domnul Lavacek. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, domnului Dumitru, pentru prezentarea făcută. Apreciez uh, eforturile comisiei. Cred că majoritatea dintre noi înțeleg foarte bine în ce circumstanțe prezentați această propunere și care sunt limitările financiare. Deci, mulțumesc. La fel, precum colegii mei, aș avea câteva elemente care cred că ar putea să facă această propunere și mai bună dacă s-ar face unele mici modificări. În primul rând, termenul. Poate ar fi mai realist dacă am putea extinde termenul pentru utilizarea fondurilor până în primul sau al doilea trimestru de anul viitor, pentru a ne asigura că nu va trebui să revenim anul viitor pentru a face prelungiri. Și apoi, chiar dacă asta nu afectează țara mea, Înțeleg din partea unor colegi că uh, există nevoie de fonduri mai multe dacă sunt fonduri disponibile. Și, bineînțeles, dacă totul se întâmplă cu respectarea regulilor cu privire la uh, ajutorul de stat, uh, cred că se poate oferi mai multă flexibilitate. Mulțumesc! Urmează domnul Amaro. Mr. you can press the speak button. Please press the speak button. Yeah. Yes. Now there. Yes. Yeah. Okay. now you. there. Yeah. Good afternoon. Okay. Thank you, Norbert. Uh, dear chairman, dear colleagues. Domnule președinte, dragi colegi, orice efort din partea comisiei este binevenit, bineînțeles. Însă ce pot spune despre aceste măsuri sau alte măsuri care permit flexibilitate în utilizarea fondurilor din al doilea pilon, când anumite țări, a mea de exemplu, au foarte mici capacități pentru a folosi flexibilitatea granturilor. Răspunsul nu poate fi numai să permitem să se cheltuie bani cu flexibilitate. Nu este cinstit. Nu este modul corect de a face lucrurile. Lipsa unei capacități bugetare europene nu va face decât să accentueze dezechilibrele în producție și divergențele în redresare. Sectorul are nevoie de sprijin cu bani noi. Dacă Comisia Europeană nu găsește uh, fondurile în propriile buzunare trebuie să permită flexibilitate în utilizarea tuturor fondurilor structurale și nu numai între fondurile din politica de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor, domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi. Uh, fără discuție, domnule director, uh, ați observat că toată lumea cere creșterea acestui procent de la 1 la 2%. Dați-ne voie să vă spunem că avem aceste informații și nevoi pornind de la realitățile din teren, de aceea a ruga Comisia să aibă în vedere aceste recomandări, repet, aproape la unison din partea colegilor, de creștere de la 1 la 2% a acestui procent, cu atât mai mult cu cât discutăm de bani care de fapt sunt alocați statelor membre și de aceea trebuie să le lăsăm această flexibilitate să poată să utilizeze acești bani acolo unde este nevoie. Pentru că dați-mi voie să vă spun 5.000 de euro pentru fermier sau 50.000 de euro pentru fermier nu este o sumă extraordinar de mare. Domnule director, aș vrea să-mi răspundeți punctual de ce totuși Comisia Europeană nu a găsit de cuvință decât să, să aloce decât 80 uh, de milioane de euro pentru sectorul agricol, în condițiile în care, în condițiile în care a alocat 3,2 miliarde de euro pentru ceea ce înseamnă sprijinirea altor sectoare din economia Uniunii Europene. Nu ca pe discuție că sănătate am avut nevoie să folosim bani, pentru că vedem că suntem într-o situație uh, delicată și dificilă, dar nu înțeleg totuși de ce această abordare a Comisiei de a trata um, agricultura ca pe o cenușăreasă. Adică, domnule, 80 de milioane de euro pe care i-ai dat, le-ai dat statelor membre este aproape egal, uh, o chestie egală cu zero. De aceea eu cred că Trebuie să găsiți resurse financiare suficiente de a veni cu bani noi pentru ceea ce înseamnă sprijinirea sectorului agricol, care a fost lovit nu doar de pandemie, ci și de o secetă destul de, eh, destul de severă. Și închei prin a vă spune că nu am înțeles și am rugat să vă mai explicați odată de ce nu se poate activa rezerva de criză. Domnule director, eu nu văd ce fel de altă criză ar trebui să vină pentru a putea activa această rezervă. Doamna Ursula von der Leyen spunea la un moment dat într-o discuție că nici în timpul al doilea uh, război mondial nu a fost o astfel de situație dificilă din punct de vedere economic. Păi ce mai așteptăm să folosim această rezervă de criză? De aceea, haideți să vedem ce se... Daniel, please come to end. Thank you. Uh, I, I finished. Thank you very much. Thank you very much. So, dann sind wir... Mulțumesc! Cu aceasta am ajuns la finalul acestei runde de întrebări. Îi dau cuvântul din nou domnului Dumitru pentru a răspunde la întrebările ce au fost adresate. Vă rog! Uh, thank you very much for... Uh, Vă mulțumesc pentru toate aceste intervenții și întrebări. O să încerc să mă axez pe trei aspecte principale. În primul rând, S-a pus o întrebare legată de condițiile de eligibilitate pentru acest tip de sprijin. Prin propunerea noastră, Comisia intenționa să conferă un grad maxim de flexibilitate statelor membre pentru a um, răspunde situațiilor diferite de la o regiune la alta respectivul stat uh, membru. Um, Desigur, nu putem da un uh, cec în uh, alb um, fără să verificăm cum sunt, uh, cum sunt cheltuiți acești bani. Va trebui să vedem care sunt programele selectate, sectoarele și așa mai departe. Însă nu dorim să îngreunăm procesul și mai mult ne dorim ca sprijinul să ajungă cât mai repede beneficiarilor și părțile părțile interesate sunt cele care uh, până la urmă trebuie să fie implicate. Va fi un control cheie din, uh, din partea Comisiei și pentru beneficiari. În ceea ce privește capacitatea de a mobiliza și, mobiliza și alte, alte resurse. Este vorba de o inițiativă suplimentară uh, față de alte inițiative ale Comisiei. Am uh, mobilizat deja în jur de 80 de milioane de euro și permitem un grad maxim de flexibilitate pentru ca fondurile lichide să fie disponibile agricultorilor prin Uh, avansuri sporite, de exemplu, prin uh, un grad suplimentar de flexibilitate, mm, de transferare a fondurilor între piloni, prin uh, mobilizarea mai multor fonduri prin instrumentele financiare, deci am făcut tot ceea ce este posibil în contextul bugetului existent, pentru că, după cum știți, bugetul viitor încă nu a fost convenit. A existat uh, și o întrebare vis-a-vis -vis de sumele exacte. Comisia va uh, a pornit de la sumele cunoscute în momentul în care a făcut această propunere. Aceste sume însă au fost comunicate de statele membre. Noi am încercat să estimăm, să facem cele mai bune estimări pentru a ne asigura că informațiile de care dispunem sunt fiabile, însă sumele exacte sunt cunoscute doar de administrațiile din statele membre și acestea se schimbă de la o zi la alta pentru că știți că se schimbă angajamentele, deci de, tot timpul trebuie să discutăm cu statele membre pentru a le întreba care sunt sumele exacte putem să vă spunem care este potențialul maxim pe care îl putem mobiliza în fiecare program pentru a vedea cât de mult uh, pot folosi regiunile sau stat membru din acest plafon sau în acest plafon de până la 1%. Avem un document cu întrebări și răspunsuri pe care îl putem, uh, putem să îl distribuim astăzi, după această discuție, în care veți regăsi mai multe răspunsuri, poate chiar și la întrebări la care nu am putut să vă răspund în mod direct acum. Noi suntem uh, pregătiți să lucrăm împreună cu dumneavoastră, să vă, să vă oferim uh, informații suplimentare în legătură cu această inițiativă. Vă, mă opresc aici, vă mulțumesc foarte mult și mă bazez, după cum am spus, pe sprijinul dumneavoastră pentru că această propunere să fie tratată cât mai urgent. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Dumitru. Mai există o singură întrebare pe care o permit, timp de un minut. Domnul Beto, vă rog, un minut. J'étais normalement prévu dans les interventions. Euh, da, cred că eram prevăzut pe lista vorbitorilor. Soluția pe care o discutăm nu este ideală, pentru că slăbește al doilea pilon singurul care ne permite uh, transformarea sistemului nostru agricol. Iar statele membre care au pus în practică mai puține uh, programe în ceea ce privește circuitele scurte de aprovizionare, agricultura bio și așa mai departe, sunt avantajate. Vedem că deci se creează o problemă de egalitate europeană. Practic sunt penalizați cei care au făcut treaba bine. Poate să ne dea Comisia o situație actualizată a statelor membre, a fondurilor în statele membre. Apoi, care au fost alte soluții avute în vedere de Comisie? Mulți colegi au vorbit despre utilizarea rezervei de criză, de exemplu. De ce această rezervă? care reprezintă 470 de milioane de euro pe an, nu este folosită. Asta ar arăta o reală dorință de solidaritate între structurile agricole mai mari și cele mai mici. Această rezervă de criză este menită să sprijine sectorul agricol în caz de criză majoră în sectorul agricol. Dacă nu folosim această rezervă de criză acum, vă întreb când uh, este justificat să o facem. Mulțumesc pentru atenție. Maybe, uh, vă mulțumesc. Nu știu dacă domnul uh, Dumitru poate să răspundă sau să reacționeze la această întrebare. Vă rog. Îmi cer scuze, nu știu dacă am uh, reușit să înțeleg foarte bine întrebarea, pentru că a fost sunete, comunicarea a fost destul de grea. Uh, dacă am înțeles bine, am fost întrebat de ce nu mobilizăm uh, rezerva de criză. Cred că am menționat acest lucru. După ce ne-am consultat cu statele membre, am văzut că foarte puține state membre au fost de acord să mobilizăm această rezervă pentru situații de criză, tocmai din aceste motive de reducere a plăților directe și alimentării rezervei pentru situații de criză. Deci cred că uh, fără sprijinul statelor membre nu putem mobiliza această rezervă. Nu știu dacă aceasta a fost întrebarea. Da, aceasta a fost întrebarea, spune domnul președinte. Ați înțeles bine. Foarte bine, vă mulțumesc. Am ajuns la sfârșitul punctului 3 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 4 uh, de pe ordinea de zi echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și privind echivalența semințelor de cereale produse în uh, Ucraina. Aici am uh, primit o propunere din partea Comisiei. Este o propunere cu caracter uh, tehnic pe care am discutat-o deja cu coordonatorii în data de 4 mai am discutat și despre oportunitatea respectării unei proceduri uh, simplificate. Comisia INTA nu a dorit să redacteze un aviz vis-a-vis, -vis pe acest, uh, vis-a-vis -vis de acest subiect și propunerea ne va face o prezentare a acestei propuneri, după care vom avea un schimb de opinii. DG Sant este responsabil din, din partea comisiei. Doamna Andrei, șef de unitate, este prezentă, cred, sau este alături de noi prin uh, videoconferință? Nu. Sunteți aici, deci vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte pentru că ne-ați dat cuvântul. Această propunere se referă la o decizie de echivalență cu decizia Consiliului 2003. Există posibilitatea de a oferi echivalență țărilor din afara Uniunii Europene dacă aceste inspecții pe câmp și uh, producția are loc conform uh, legislației uh, europene. În acest caz, aceste cereale de semințe pot fi considerate echivalente. După ce autoritățile ucrainiene și-au modificat legislația pentru a adopta, au adapta uh, standardelor UE. Ne-am trimis uh, auditorii în, uh, uh, în Ucraina, au inspectat producția de semințe și au ajuns la concluzia că respectă standardele UE. Deci, condițiile pentru recunoașterea echivalenței sunt deci respectate Această solicitare este sprijinită de producătorii de semințe din Uniunea Europeană care au de gând să investească în Ucraina. Și astfel vor put, Uniunea, agricultura Uniunii Europene ar beneficia de um, semințe în continuu produse în Ucraina, dar și în Uniunea Europeană. Deci, Recunoașterea echivalenței pentru Ucraina este importantă pentru sectorul semințelor și, conform actorilor interesați din UE, ar stimula comerțul cu semințe și condițiile vor fi toate respectate. Vă mulțumesc, deci, pentru faptul că luați în discuție propunerea noastră. Mulțumesc! So, dann können wir zu einer Runde äh, der Dacă coordonatorii de, sunt de acord, uh, pot să le dau cuvântul, să intervină pe scurt. Domnul Dorfman văd că nu dorește să ia cuvântul. Domnul De Castro? Ist wahrscheinlich, ähm... Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Nu doream decât să confirm faptul că această analiză prezentată de Comisia Europeană, dar și um, asociațiile europene de profil consideră că um, putem accepta această propunere și fără niciun fel de întârziere să dăm curs uh, acestei cereri din partea Ucrainei. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că doamna Müller nu mai este alături de noi. cuvântul domnului, Renew, uh, domnului David și apoi din partea Renew uh, cineva uh, va interveni ulterior. Greater than uh, the median threshold, uh, I object uh, to the, discussion of this document. Nu se interpretează uh, intervențiile la distanță fără imagine. 52 of Parliament Rules Procedure.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 Als nächste... Ähm, Mulțumesc. Grünen. Nu știu dacă colegul Weitz din partea verzilor dorește să ia cuvântul. Ne? Ne. Ok. Dan äh, de colegi äh, Kuchmiuk. Dacă nu, colegul Kuchmiuk, vă rog. Coleg Kuczmiuk? Dziękuję bardzo. Yeah, yeah, he's there. Panie, panie Przewodniczący, ja oczywiście zgadzam się na procedurę uproszczoną. To... Vă mulțumesc, domnule președinte. Desigur, sunt de acord cu o procedură uh, sim- simplificată. Așa cum s-a explicat deja, Ucraina este o țară asociată, ceea ce aduce cu sine... Vrucici uwagę Komisji. Ceea ce aduce cu sine anumite uh, consecințe. Aș dori însă să vă atrag atenția asupra unei chestiuni. Suntem de acord cu contingente în domeniul uh, agricol pentru care să nu se perceapă um, taxe vamale. Știm însă care sunt și um, efectele acestor contingente pe piața internă. Eu reprezint o țară care este vecină cu, uh, cu Ucraina și la noi avem următoarea problemă. Toate aceste produse Deseori este vorba și de, de produse cerealiere care ajung exclusiv pe piața din Polonia, eventual o parte din ele și pe piața din Slovacia. Și acest influx de produse nu face decât să destabilizeze prețurilor, prețurile de pe piața noastră. Am dorit să rugăm Comisia Europeană ca pe viitor să țină seama de această Um, situație când poartă negocierile cu Ucraina. În plus, înțelegem prea bine că um, multe exploatații de mici dimensiuni din Ucraina uh, cooperează pentru a uh, putea uh, respecta uh, Um, contingentele stabilite, cotele stabilite pentru Ucraina. Este un, este un lucru bun, însă nu este acceptabil ca o singură exploatație agricolă să acopere cota respectivă. Mulțumesc. Mai dorește domnul Flanagan să ia cuvântul? Yeah, please. Da, vă rog. Da, nu am nimic de adăugat. Putem merge mai departe. Mulțumesc. An Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Această decizie va oferi noi posibilități unora dintre întreprinderile din Europa care vor putea importa noi semințe de cereale eh, recoltate din Ucraina. Acestea fiind spuse, unii producători de semințe sunt îngrijorați și mai ales este cazul producătorilor de porumb. Transmisiunea s-a întrerupt. An, we lost you. Yeah. Yeah. Vous m'entendez? Me, yeah. Mă Reiau. Sunetul este foarte prost și foarte mult eco. Deci, Um, acest lucru îngrijorează unii producători de, de semințe și mai ales uh, de uh, porumb, pentru că s-au bazat doar pe audit uh, și certificarea semințelor în Ucraina, dar nu se ține cont de consecințele economice și sociale pentru că atribuirea acestor echivalențe ar risca, având în vedere costul scăzut al mâinii de lucru în Ucraina, să destabilizeze Um, piața semințelor de porumb și uh, din nou s-a întrerupt uh, intervenția doamnei Sander. Întrebarea, dacă mă auziți, este următoarea. A, emis, a făcut Comisia un studiu de impact în acest sens și nu ar fi oportun să o facă, să-l facă? Mulțumesc. Sper că m-ați auzit. Eh, Mulțumesc, doamna Șoidrova. Președinte, Quiero apoyar esta decisión en... Nu, nu este doamna Șoidrova, este domnul Sodo. Soido. E vorba de o decizie care constată rezultatele unor inspecții care au avut loc cu mulți ani în urmă, cu rezultate pozitive. Dar, poate, decizia ar trebui să se aplice mai de mult. Dar, uh, cum se spune în Spania, mai bine mai târziu decât niciodată. Este uh, în plus uh, o decizie care va fi în avantajul sectorului de uh, producătorilor de cereale și crescătorilor de animale și producătorii europeni vor beneficia de pe urma acestor măsuri pentru că investițiile lor în, în Ucraina au crescut în ultima vreme, de aceea sprijin această propunere. Mulțumesc! Colegin... Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Aguilar. Um, gracias, Doamna Aguilar, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare. Aș avea două întrebări adresată reprezentantei Comisiei. Nu înțelegem de ce această recunoaștere oferită Ucrainei acum nu a fost uh, oferită mai mult. Pentru că s-ar fi putut oferi această echivalență mai de mult. Are ceva de a face cu alte măsuri luate de Ucraina și cum a estimat Comisia avantajele acestei echivalențe? Cine va profita mai mult, firmele europene sau cele din Ucraina? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aguilera! Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Sprijin această propunere cred că e importantă. Cred că ni se oferă suficiente garanții cu sistemul de echivalență. Știu că rezultatele obținute în general sunt bune și nu cred că trebuie să avem niciun fel de rezerve. Cred că și producătorii europeni pot să aibă de uh, câștigat din, pe urma acestei măsuri și deci o sprijin ar fi putut fi adoptată și mai de mult, cum a spus antevorbitoarea mea. Mulțumesc. Colegii Görens. Mulțumesc, domnul Görens. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că am dubii în legătură cu nevoia de a legifera în acest domeniu. De ce? Mai întâi am un argument legat de concurență. Am dubii că se respectă regulile concurenței, că concurența nu este falsificată. Pentru că în anumite pesticide sunt interzise în UE, dar nu sunt interzise în Ucraina. Și furnizorii de pesticide au prețuri foarte diferite. Acestea sunt mult mai ieftine în Ucraina decât la noi. Deci există elemente care ar distorsiona concurența. Apoi aș dori să întreb Comisia cine sunt producătorii europeni care cer această deschidere prin uh, aplicarea echivalențelor. Producătorii europeni care au și unități de producție în Ucraina și în acest caz ar fi de înțeles că ar fi pentru. Dar mă întreb de ce. Pentru că avem atât de stocuri atât de mari de semințe certificate în UE care nu se vând, nu văd de ce ne-am deschide piața în momentul de față. Și aș dori să cer și eu un studiu de impact. Ar fi prudent să facem asta. Mulțumesc! Ligitisel. Mulțumesc, are cuvântul domnul Desen. Bonjour à tous. Domnul de Serl, mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt îngrijorat, ca și Charles și ca și Ann Sander. Cred că toți producătorii de porumb din Uniunea Europeană nu sunt neapărat în favoarea acestui acord sau măcar au îngrijorări. Eu sunt surprins în această perioadă de criză dacă validăm, avansăm pe astfel de dosare, cum ar fi aceste negocieri cu Ucraina, aceste echivalențe pentru Ucraina, când avem alte subiecte mai importante și mai urgente. Cred că am putea să facem altceva decât să validăm astfel de lucruri uh, cu ochii cam închiși. Înțeleg că s-a verificat, s-a mers în Ucraina pentru a se vedea dacă lucrurile sunt clare, dar mie nu mi sunt clare. Charles a vorbit despre pesticide interzise în Europa, care nu sunt interzise în Ucraina și de aceea nu mi se pare că ar fi bine să validăm așa ceva acum. Vom încerc... Trebuie să găsim măsuri de stocare pentru uh, producția europeană și, pe de altă parte, se dorește să validăm ceva pentru a aduce astfel de semințe din exterior pe teritoriul nostru. Nu mi se pare pertinent. Als nächstes bitte. Urmează doamna Tolore. Ah. Uh, merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, relua ceea ce au spus Jeremian și Charles. Odată cu criza, anumite sectoare care se descurcau bine, foarte repede au început să sufere. Și nu știm ce sectoare vor merge mai bine și care mai puțin. Stocurile cresc peste tot. Eu cred că Astăzi e foarte important să facem studii de impact înainte să facem ceva, înainte să luăm uh, hotărâri, pentru că lucrurile să fie clare. Am auzit că sunt producători europeni care doresc să producă semințe în Ucraina, dar dacă producătorii europeni nu reușesc să-și vândă semințele europene, nu văd unde, încotro ne îndreptăm. Deci haideți să ne gândim, să facem un studiu de impact. Mulțumesc! Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Wortmeldung der Kollegin Mulțumesc. Doamna mai dorește să ia cuvântul, vă rog. Thank you very much, uh, uh Mr. Chair. So... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îmi exprim sprijinul pentru această propunere. Cred că e vorba de semințe de înaltă calitate. E vorba și de controle. Nu e vorba imediat de exporturi um, ale acestor cereale de sămânță către Europa. E vorba despre controle și siguranță. Mi se pare ceva pozitiv. Aș dori să menționez și că declarația oficială a guvernului uh, ceh este pozitivă. Menționez asta deoarece colegul Ivan David a exprimat o altă poziție, poate oarecum mai subiectivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă o solicitare de intervenție din partea domnului Flanagan. Vă rog! Hello, yeah. Look, we... Intervenția domnului Flanagan s-a întrerupt. Poate reîncercăm, spune președintele? Avem acum conexiune? Vă rog, domnule Flanagan. Trebuie... Ne pare rău, dar conexiunea domnului Flanagan este de foarte proastă calitate și nu reușim să distingem ceea ce spune. Time against I've listened to the oysters. Listening. Look, we have, you have a very bad connection. Președintele Luc, ai o conexiune foarte proastă. N-am reușit să primim mesajul. Poate încercăm încă o dată? Yeah. ok, ok, no. Leider eine sehr schlechte Verbindung. Din păcate, conexiunea a fost foarte proastă, spune președintele. Poate încercăm încă o dată mai încolo. Am să-i dau cuvântul acum doamnei Andrei pentru a răspunde la întrebările ce au fost adresate. Vă rog. Oui, merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru întrebările și observațiile adresate. Voi încerca să le iau pe rând. În primul rând, condițiile de producție și de inspecție în uh, Ucraina trebuie să respecte și vor trebui să respecte legislația cu privire la semințe a Uniunii Europene. În ceea ce privește legislația cu privire la pesticide și rezidurile uh, la intrarea în Uniunea Europeană, se va aplica legislația Uniunii Europene în acest sens. În ceea ce privește legislația cu privire la organismele modificate genetic, același lucru este uh, valabil. Dacă nu se permit OMG-uri în Europa, nu vor fi uh, ele exportate din Ucraina către Europa. Nu e posibil. Controlele fitosanitare se aplică indiferent de legislația cu privire la semințe, deci vor exista, bineînțeles, controle fitosanitare uh, asupra fiecărui lot de semințe, așa cum se întâmplă cu orice produs ce vine din state terțe. În ceea ce privește auditul, voi, discut, voi verifica cu colegii mei. Uh, colegii mei au putut uh, audita în mod corect uh, Ucraina. De ce nu a existat un studiu de impact? Ei bine, e vorba de o măsură tehnică de punere în aplicare a legislației existente Deci nu este o legislație nouă, este punerea în aplicare a legislației actuale și în astfel de cazuri nu este prevăzută uh, efectuarea unui studiu de impact în cazul în care se adaugă o țară pe această listă. E bine, cine sprijină această propunere din, din partea întreprinderilor? În primul rând, Asociația Europeană a uh, Uh, semințelor. Euroseeds, Copacogeca, de asemenea, a susținut această solicitare de echivalență. Firmele în domeniu, o serie întreagă, multinaționale, dar și mai mici, pot să vă citez o serie întreagă, firme franceze, Maisadur, Ivagran, RGT, firme germane, Ferez, Pioneer și firme mai mici, deci foarte multă lume care a investit în Ucraina. De ce? E bine, pentru că asta permite și dezvoltarea unei piețe la fața locului, dar și uh, creează posibilitatea de a se produce semințe în alte momente și în alte condiții climatice. Dacă asta va fi în beneficiul întreprinderilor europene mai degrabă sau mai degrabă în beneficiul întreprinderilor ucrainiene. Ei bine, ar trebui în principiu să fie, bineînțeles, în beneficiul întreprinderilor europene care au, care au investit în Ucraina și apoi, bineînțeles, și uh, uh, întreprinderilor ucrainiene care produc pentru Europa. Însă, investițiile au fost uh, efectuate în mare parte de întreprinderi europene. Semințele, așa cum s-a anunțat astăzi în adoptarea strategiei Farm to Fork, fac parte din uh, Pactul Ecologic European, și uh, pot să vă spun că vom uh, reveni în fața Parlamentului European pentru a revizui legislația cu privire la semințe în viitor pentru ca aceasta să fie făcută mai verde și mai uh, respectoasă cu mediul. Sper că v-am răspuns la întrebări. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Ähm, Mulțumim foarte mult! Acum mai avem întrebări, să mai încercăm o dată cu domnul Flanagan.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 la aceste intervenții? Păi, je, je sais pas, je sais pas très bien. Nu știu ce să adaug. Um, s-a întrebat dacă este momentul potrivit și am uitat să răspund la una dintre întrebări referitor la de ce a durat acea, așa de mult timp. Deci putem să ne întrebăm și de ce atât de târziu. E drept că solicitarea Ucrainei a venit în urmă cu câțiva ani, a avut loc auditul, înainte ca negocierile cu ne, negocierile globale cu Ucraina să iau o turnură care să, să ne satisfacă la nivel global. Ei bine, tocmai de aceea suntem numai la, în această etapă bineînțeles, uh, momentul actual cu COVID și așa mai departe, e un moment nefericit pentru orice propunere din uh, orice domeniu. Ce pot să vă spun este că din punct de vedere juridic, științific și tehnic, Ucraina satisface condițiile de echivalență Condițiile de import vor fi la fel de stricte precum cele pe care le avem pentru producția de semințe în interiorul Uniunii Europene. Există o cerere din partea întreprinderilor europene. Comisarul nostru a primit o serie întreagă de uh, scrisori de la seeds de la Copacogeca, dar și din partea unor state membre, deoarece o serie întreagă de state membre producătoare de uh, porumb, de exemplu, sunt foarte interesate să aibă o producție în Ucraina pentru a avea uh, probabil semințe în alte perioade, în alte momente, în alte condiții climatice și pentru a-și crește paleta de ofertă. Deci, da, acest moment, această criză ne face probabil să ne gândim la cu totul altceva decât la semințele de porumb, însă condițiile pentru includerea Ucrainei pe lista uh, țărilor cu o echivalență, este o listă de aproximativ 15 țări, ei bine, condițiile sunt respectate și cred că din punct de vedere juridic, uh, legal, uh, tehnic, putem spune că condițiile sunt respectate. Da, este oportun, nu este oportun, va fi în beneficiul cui? Ei bine, cred că putem asculta companiile europene care au investit 350 de milioane de euro au investit, iată, în uh, producția Uh, din Ucraina. Deci, uh, iată ce vă pot spune în momentul de față și sper că această propunere va primi sprijinul dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Mulțumesc și colegilor. Săptămâna viitoare, la reuniunea coordonatorilor, vom discuta cum continuăm cu această propunere. Cu aceasta ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi Voi continua în engleză. Este vorba de o prezentare a raportului cu privire la misiunea Agri în Spania 24-26 februarie 2020. Dragi colegi, după cum știți, o delegație a comisiei noastre a vizitat regiunea Extremadura din Spania. Misiunea a fost organizată cu sprijinul colegei noastre, doamna Clara Aguilera, și am primit informații constructive din partea uh, membrilor spanioli din, uh, comis, din această comisie și am lucrat și în cooperare cu ministrul, Ministerul Agriculturii Regional. Delegația a fost constituită din uh, mine, Herbert Dorfman, Frank Bogovic, Daniel Buda, Paolo De Castro, domnul Olecas, doamna Vrecionova, Isabel Benjumea, și, bineînțeles, colega noastră, Clara Aguilera. Regiunea Extremadura este una dintre cele mai mari regiuni ale Spaniei și una cu uh, cea mai puțină populație. Uh, ea găzduiește faimosul sistem de agrosilvicultură de HESA. Uh, acesta acoperă 25% din teritoriul său și se produc aici 90% din uh, se cresc aici 90% din animalele din această regiune. Obiectivul a fost să cunoaștem acest uh, sistem și acest peisaj multifuncțional unic care contribuie atât de mult la menținerea uh, nivelului de populație în, în zonele rurale. Delegația a, văzut, a putut uh, vedea mai multe aspecte ale producției din această zonă și s-a putut concentra asupra detaliilor uh, legate de strategia din fermă în farfurie. Delegația a fost acompaniată de doamna Begonia Garcia Bernal, ministru pentru agricultură la nivel regional și de către echipa sa. Programul oficial a inclus reuniuni instituționale cu președintele Guvernului Regional din Extremadura, președintele Parlamentului din Extremadura, președintele Comisiei pentru Agricultură în Parlamentul Extremadurei, reuniuni cu ONG-uri și reprezentanți ai fermierilor și s-au făcut și vizite la fața locului în uh, diferite regiuni. Un raport detaliat al acestei misiuni a fost pregătit de către secretariat și a fost trimis tuturor prin e-mail. Înainte de a deschide uh, luările de cuvânt. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Aguilera pentru sprijinul său în timpul acestei vizite și pentru faptul că ne-a alcătuit un program cât se poate de interesant. Am o singură solicitare de intervenție. Îi dau cuvântul doamnei Aguilera. Vă rog, încă o dată mulțumim. Aveți cuvântul. Sí. Laura? Yep. Yeah. Eh, now, now, now, yep, yep, please. Da, acum vă vedem, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea misiunii. Nu pot decât să mulțumesc tuturor celor care au participat la misiune care a fost, misiunea care a fost condusă de președintele nostru. Mulțumesc tuturor grupurilor politice, colegilor spanioli din celelalte grupuri politice, care unii au fost prezenți și au sprijinit misiunea în Extremadura. Vizita în Extremadura a fost uh, importantă pentru locuitorii acestei regiuni și pentru țara mea, pentru ca um, eurodeputații să uh, constate care este realitatea în Extremadura, o regiune agricolă importantă, care este în continuare în obiectivul numărul unu al politicii agricole uh, comune și este toate deciziile luate în cadrul PAC sunt foarte importante pentru Extremadura. A fost foarte important pentru cei cu care ne-am întâlnit să vă cunoască și închei mulțumind și secretariatului Comisiei pentru Agricultură, celor care au fost prezenți, celor care au ajutat la organizarea misiunii. O excelentă organizare din partea Secretariatului Comisiei Agri. Cred că s-au uh, respectat obiectivele. Ați reușit, cred, să cunoașteți o regiune din Spania, din Europa, să cunoașteți realitățile și ne-am întâlnit și cu reprezentanții administrației și cu cei reprezentanții diferit, și cu reprezentanții diferitelor sectoare ca să înțelegeți care le sunt realitățile și care sunt solicitările. Mulțumesc tuturor deputaților prezenți, tuturor colegilor deputați spanioli din comisie care au sprijinit această misiune și secretariatului Doamna Aguilera mulțumește cu amabilitate și interpreților care au, îns- au însoțit această misiune, secretariatului și președintelui Linz, care a condus această misiune și le-a dat astfel o importanță deosebită. Doresc să adaug faptul că raportul este foarte bun, la fel de bun ca și misiunea. Avem o echipă tehnică excelentă, la Secretariatul Comisiei Agri. Mulțumesc foarte mult! Vielen herzlichen Dank nochmal an Mulțumim încă o dată doamnei Aguilera. Pot să vă confirm uh, încă o dată că a fost o vizită uh, foarte reușită și am aflat foarte multe lucruri. Domnul Dorfman a dorit să intervină. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor spanioli Uh, m-a bucurat să pot să văd uh, modul în care se face agricultura în, acest, uh, în această regiune. A fost interesant pentru noi toți, cel puțin pentru mine cu siguranță. Mulțumim foarte mult și domnul De Castro a solicitat cuvântul. Sì, sí, grazie Presidente, solo per... Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc Clara Aguilera pentru această excelentă misiune, dar și secretariatului pentru modul în care a organizat și autorităților regiunii Extremadura. A fost o misiune frumoasă și sper că în curând vom merge și în alte misiuni, în ciuda acestei crize, acestei pandemii dramatice. Mulțumesc! Vielen Dank. Wir mussten ja leider unsere zwei Vă, mul- vă mulțumesc! Din păcate a trebuit să anulăm uh, cealaltă misiune din datorită coronavirusului. Acum dorește să ia cuvântul și Daniel Buda. Vă rog, Dan. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, aș dori și o să mulțumesc uh, colegii noastre și tuturor celor implicați în uh, organizarea acestei misiuni și aș dori doar să transmit un mesaj uh, că ceea ce am văzut acolo, mai ales în ceea ce înseamnă formele asociative, modul de organizare, poate să constituie un, un model de bune practici uh, care să fie răspândit la nivelul întregii uh, Uniuni Europene, deoarece am văzut că acolo lucrurile, atunci când fermierii sunt asociați, ele chiar funcționează. Încă o dată mulțumesc pentru această, uh, mă rog, uh, misiune, deoarece a fost extrem de utilă pentru noi. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Dann habe ich jetzt... Mulțumesc. Nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Deci, în rezumat, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au uh, participat, care au fost numiți de mai mulți ori și sper că și pe viitor vom mai putea organiza asemenea misiuni atât de bine organizate, atât de utile um, și pentru activitatea noastră de aici. Și ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi, chestiuni diverse. Are cineva uh, de spus ceva la chestiuni diverse? Văd că domnul Coz- Cuzmiuc, vă rog. Panie Przewodniczący, jeżeli można, Czy jestem słyszany i widziany? Domnule președinte, dacă îmi permite, sper că mă puteți vedea și auzi. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei chestiuni, și anume că ar trebui să ne întâlnim în mod direct cu comisarii responsabili pentru strategia biodiversității și strategia de la fermă în uh, farfurie. Am uh, discutat uh, aceste, aceste strategii care stârnesc îngrijorări importante în rândul agricultorilor și ar fi frumos dacă am putea să organizăm două reuniuni cu cei doi comisari, tocmai pentru a putea discuta direct cu dumnealor și să risipim îngrijorările agricultorilor. Mulțumesc! Aș, aș, aș putea să vă informez că uh, pe data de 23 iunie deja fusese prevăzută o reuniune cu, dom- cu domnul Sinkievici, pe, a, responsabil pentru a, biodiversitate, cu doamna Chiria Chideș. Am discutat deja înaintea prezentării acestei strategii și cu domnul Timmermans și trebuie să decidem dacă putem să invităm din nou mm, pot să vă spun că trebuie să ne clarificăm și noi competențele când vine vorba de biodiversitate și de Ehm, strategia de la fermă în farfurie. Și acum domnul Christensen a dorit să intervină. Coleg Chris Christensen? Domnul Christensen? Sunteți alături de noi? Uh, thank you. Can you hear me? We can hear you, but we cannot see. Mm, vă putem vedea, dar nu vă putem vedea. Acum vă putem și vedea. Mulțumesc, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Astăzi este o zi foarte importantă pentru că a fost prezentat, au fost prezentate aceste strategii pentru biodiversitate și uh, fermă până în farfurie. Mă surprinde faptul că mm, secretariatul comisiei noastre, comisia noastră nu s-a implicat în uh, activitățile de comunicare a acestor strategii de astăzi. Sunt strategii care au un potențial uh, imens pentru milioane și milioane de, de agricultori. Și mă surprinde puțin absența noastră de astăzi. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Nimeni altcineva nu mai dorește să adauge ceva. Și pe mine m-a, surprins să văd că comisarul pentru agricultură nu a fost prezent la uh, astăzi și mi-am exprimat uh, surpriza prin canalele oficiale în acest sens. Următorul punct, reuniunile următoare, uh, săptămâna viitoare, 26 mai de la 10 la 12, ne vom întâlni din, din nou, vom putea să Discutăm cu DG Agri în legătură cu toate chestiunile importante pentru toată lumea și pentru măsurile importante pentru această criză. Și uh, putem aborda și alte subiecte. Până atunci vom avea și uh, pregătite și voturi. Am ajuns la uh, sfârșitul reuniunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru colaborare și ne revedem cel mai târziu săptămâna viitoare, în data de 26 mai. O seară plăcută tuturor și vă pot spune că tocmai acum începe dialogul tripartit în ceea ce privește normele um, provizorii am exercitat presiunile și sper că vom putea face presiuni pentru a ajunge la un rezultat cât mai repede posibil. O seară plăcută tuturor și mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această ședință de astăzi.